Colleagues, um, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să fiți puțin atenți. Avem uh, destul de mult de lucru azi și mâine, așa că nu, nu ar trebui să mai întârziem începutul întâlnirii. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi majoritatea grupurilor politice au solicitat amânarea punctului 5 de pe ordinea de zi și anume voturile cu privire la clauza bilaterală de securitate pentru acordul de liber schimb cu Coreea, astfel încât, în loc de punctul 5 de astăzi, vom discuta punctul 20 de pe ordinea de zi, și anume acordul în sine de liber schimb cu Corea. Îi vom asculta pe raportori, pe raportorul nostru, Robert Sturdy. Are cineva obiecții cu privire la această modificare? Dacă nu, ordinea de zi se adoptă ca atare. Avem și procesul verbal al reuniunii din 1 iunie și acesta se consideră uh, adoptat dacă nu se fac obiecții până la finalul acestei întrevederi. Comunicări. Aveți în mapă o lista uh, corespondenței. Reuniunea de astăzi, așa ca întotdeauna, va fi uh, transmisă și pe internet. Și profit de ocazie ca să salut prezența doamnei Elena Hodor Benjamin Ray, și a domnului Benjamin Ray, ambii. Doamna Hodor îl înlocuiește pe Michael Sopping secretar pentru Parlamentul European în Irak, în Washington, și Benjamin Ray, care o înlocuiește pe Mercedes Rodriguez, care este în concediu de maternitate în următoarele șase luni. Bine ați venit amândurora în comisia noastră. Haideți să trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Analizarea amendamentelor privind clauza de siguranță în ceea ce privește acordul de liber schimb cu Corea. După cum am hotărât, voturile nu vor avea loc astăzi, s-au amânat pentru ziua de mâine, însă discutarea amendamentelor se va întâmpla astăzi. Așadar, dau cuvântul. După cum știți, a existat o problemă juridică referitoare la acceptabilitatea, din punct de vedere juridic, a unei clauze de siguranță regionale. Am solicitat avizul serviciului juridic. Mă întreb dacă domnul Pașcu este printre noi. Okay, but uh, still there is someone representing legal... Nu, dar văd că e cineva de la serviciul juridic și o uh, să-i dau cuvântul. Doamna Daniela Gauci, ca să ne comunice punctul de vedere al serviciului juridic privind uh, acceptabilitatea clauzei de salvgardare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne s-a solicitat să vedem dacă uh, salvgardarea regională este uh, viabilă din punct de vedere juridic sau nu. Mai întâi trebuie să spun că acordul face salvgardarea aplicabilă industriei domestice, dar nu o definește. Comisia spune în propunerea sa că se referă la producătorii din cadrul Uniunii în, tota, în general de produse competitive care uh, funcționează în interiorul unității sau la acei producători ai căror produs uh, constituie o proporție majoră din producția totală a Uniunii cu privire la acele produse. Întrebarea este dacă salvgardarea se poate declanșa dacă condițiile sunt îndeplinite nu în Uniune, per total, ci doar într-o anumită sau mai multe regiuni ale Uniunii. În termeni juridici, în momentul implementării unui acord internațional, instituțiile trebuie să se asigure că nu prevăd măsuri contrare uh, dispozițiilor acordului respectiv și, cel mai important, că nu prevăd măsuri care ar reduce drepturile uh, în drepturile acordate terților. În momentul negocierii acordului cu Coreea, Uniunea a făcut acest lucru ca piață unică, și, prin urmare, acesta se aplică piaței Uniunii Europene în general și pieței Republicii Coreea în general. Însă, deoarece industria domestică nu este definită în mod clar în acord, se poate spune că aceasta ar putea acoperi cazuri în care există uh, pericol pentru o industrie din Uniunea Europeană sau dintr-o anumită regiune a Uniunii Europene. Uh, am văzut exemple anterioare în care Uniunea a asigurat deja asemenea clauze de salvgardare regionale în cazul implementării uh, reglementărilor acordurilor uh, europene de parteneriat. Deci este o situație foarte similară cu acest acord de liber schimb cu Coreea. Acestea fiind spuse, am dorit să subliniem două aspecte. Mai întâi, această interpretare ar putea fi supusă dispozițiilor de soluționare a disputelor, deci Coreea ar putea pune acest lucru uh, sub semnul întrebării, pentru că atunci ar spune că uh, dispozițiile de salvgardare uh, pot fi folosite mai des decât ar trebui în beneficiul nostru. Și în al doilea rând, nu putem ignora faptul că o asemenea clauză regională ar întrerupe funcționarea pieței interne. Uh, la nivel practic și într-o anumită măsură. Deci, din aceste motive, uh, recomandarea serviciului juridic este ca dacă această comisie hotărăște să continue salvgardarea regională, ea trebuie să uh, spună că ea se poate folosi doar temporar și în condiții excepționale și că se aplică astfel încât să întrerupă cât mai puțin funcționarea pieței. Deci, uh, recomandarea noastră principală ar fi că uh, să existe o asemenea clauză, dar numai în circunstanțe excepționale. Deci uh, nu recomandăm generalizarea ei. Cam acestea am avut de spus. Sper că am reușit să-mi exprim punctul de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte, și rămân la dispoziția noastră pentru orice întrebări. Vă mulțumim serviciului juridic pentru opinia exprimată. avizul dumneavoastră garantează legalitatea clauzei regionale de salvgardare. Are cineva întrebări cu privire la acest aviz al serviciului juridic? Uh, since there are no requests... Dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul, vă rog. Poate serviciul juridic ne poate explica exact ce înseamnă această clauză excepțională, cum poate fi ea folosită. Vreți să spuneți că pentru o anumită țară trebuie găsită uh, o formulare personalizată sau dacă o țară sau o regiune sunt afectate, atunci ele ar avea uh, reglementări vamale specifice care să li se aplice? In fact, this is exact... Exact de aceea am spus că trebuie să fie excepționale, pentru că ar trebui să se aplice măsuri speciale pentru sta, un stat membru sau pentru mai multe state membre care ar turbura la nivel practic funcționarea pieței interne. Și de aceea spunem că se poate folosi pentru că acest lucru a fost prevăzut și în trecut. El n-a fost aplicat niciodată, dar a fost prevăzut uh, și dacă vreți să faceți acest lucru, trebuie să existe motive excepționale. Tocmai de aceea spunem că ele trebuie să fie excepționale și temporare. Mulțumesc! Mulțumim, deci legalitatea nu este pusă sub semnul întrebării în ceea ce privește meritele politice ale clauzei regionale de salvgardare, membrii comisiei trebuie să hotărască până la urmă deci cred că ar fi bine să dăm acum cuvântul raportorului, domnul Pablo Zalba, ca să își exprime părerea cu privire la amendamentele în general. O să încep prin mulțu- a mulțumi tuturor membrilor pentru contribuția lor. Am avut o serie de întâlniri bilaterale și multilaterale și mai multe contribuții pozitive care, fără îndoială, au îmbogățit semnificativ uh, textul. Și sunt sigur că dacă acest raport va fi un succes, uh, el uh, este datorită tuturor membrilor acestei comisii. Să trecem acum la detalii. Au fost o serie de amendamente care au corectat uh, diverse erori tehnice din raport, de exemplu amendamentul 42, care corectează amendamentul 4 cu privire la comitologie și am adoptat și amendamentul de compromis numărul 6 cu propunerea doamnei Agnes și a doamnei Saifi referitor la măsurile de anchetare. Am analizat de asemenea amendamentul privind uh, definirea produselor direct competitive, amendamentul 44, doamna Muscadini, 45, domnul Susca, 46, domnul Bennett și 47, domnul Telvi uh, le-am considerat clarificări relevante ca să nu rămână loc de îndoială în viitor. Amendamentul 5 acum analizează cine poate solicita o anchetă. Am hotărât să includem propunerea domnului Felnes pentru că suntem de părere că trebuie să existe cel puțin o reprezentare de cel puțin 25% în comisie când vorbim de măsurile de antidumping. S-a adoptat și măsura Langens privind uh, grupul consultativ care poate de asemenea deschide o, anchetar, o anchetă, evitând posibilitatea afectării actorilor cheie. Mai există o serie de amendamente care se referă în special la industria automobilelor, 69 și 81, noi le putem susține pentru că nu vrem să uh, producem discriminare între diversele sectoare. însă trebuie să susținem sectorul auto și sutele de mii de angajați din Uniune care lucrează în acest sector. Alte puncte incluse deja în dispozițiile acordului se referă la amendamente care acoperă aspecte mai generale și le-am introdus uh, cu titlul de considerente pentru că noi nu am considerat că ele trebuie să facă parte din articole. Același lucru l-am făcut cu referirile la măsurile de también el considerando referente al complejo de măsurile pentru fondul de globalizare avem și, considerăm pentru amendamentul 43, pentru că ni se pare o soluție excelentă la problemele apărute în acest domeniu cu privire la aceste amendamentele care modifică perioadele, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă durata măsurilor de salvgardare a fost deja negociată în cadrul acordului. Deci trebuie să știm că nu putem să facem nicio modificare aici. De aceea, serviciul juridic a insistat ca dacă modificăm aceste articole, uh, o să contravenim uh, tratatului în sine și de aceea nu am putut uh, face nimic cu privire la ele. A existat o serie de propuneri referitoare la stabilirea gradului de prejudiciu. A existat o serie de alți factori care trebuie avuți în vedere. De asemenea, am inclus mai multe detalii cu privire la anumite produse care reprezintă o proporție semnificativă multe produse importate din țări terțe și mulți membri au făcut uh, comentarii în acest sens și mi se pare că unele prevederi sunt prea restrictive. S-a menționat o, o platformă online și am auzit argumentele comisiei de mai multe ori, astfel încât am inclus propunerea domnului Langers în amendamentul de compromis numărul 10. Comisia va introduce detaliile pe platforma online odată ce a încheiat ancheta și odată ce acest lucru este posibil din punct de vedere vedere tehnic. O să trec acum la alte probleme, aplicarea măsurilor regionale de salvgardare și procesul de luare a deciziilor, anume comitologia. Am auzit deja argumentele serviciului juridic chiar astăzi cu privire la amendamentele pentru aplicarea măsurilor regionale de salvgardare, amendamentele 51, 60, 61 și 62 articolul 2, paragraful aliniatul 1. Aici avem conceptul de industrie regională. Știm că obiectivul nostru este de a avea o reglementare care să includă și această clauză regională, dar ați auzit uh, opinia serviciului juridic și am văzut că această industrie regională nu se poate folosi decât în cazuri excepționale. De aceea vom uh, păstra amendamentul uh, regional numărul 7 referitor la articolul 16 care definește regiunile sau o regiune ca unul sau mai multe state membre. În sfârșit, trecând la comitologie, obiectivul nostru prin acest amendament este următorul – Uh, susținem uh, poziția Parlamentului în ceea ce privește luarea deciziilor pentru a avea un nivel egal când, în, legă, în relație cu celelalte instituții. Acesta este rezultatul pe care dorim să îl obținem. Însă, dragi colegi, va trebui să fim fermi dacă dorim să ne atingem obiectivele. Mulțumesc! <clears throat> Bernd Lange. Domnul Lange. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru că am reușit să trecem peste foarte multe obstacole. Am avut uh, o colaborare extrem de constructivă și cred că am reușit să ne concentrăm asupra unor puncte cheie. Am ajuns la un compromis în privința lor și sper să putem vota mâine. În primul rând, am dori ca uh, regulile legate de retragerea uh, taxelor vamale să fie incluse în clauza de salvgardare. Apare acest lucru în articolul 3, uh, amendamentul 29 se ocupă de acest subiect, deci cred că este foarte clar că dorim rezolvarea acestei probleme înainte de intrarea în vigoare a acestei clauze. Deci vrem ca ea să fie integrată în clauza de salvgardare. În al doilea rând, barierele non-tarifare ar putea să pună probleme comerțului, am rezolvat și această problemă, apoi standardele de mediu și sociale care nu sunt acoperite de acordul de liber schimb, dar ar putea să aducă prejudicii comerțului. În al patrulea rând am analizat zonele economice speciale poate știți că există o asemenea zonă în Coreea de Sud și am vrut să se spună foarte clar că dacă există produse sau componente aici, trebuie să facem eforturi legislative în acest sens. Apoi, am vorbit despre uh, un număr de indicatori, uh, articolul 4.5, uh, vrem uh, o transparență mai mare a platformei online, apoi vrem ca societatea civilă să joace un rol deosebit în acest acord, pentru că vor exista grupuri consultative care dorim să fie implicate. Apoi vrem în mod clar ca procedura de comitologie să fie structurată astfel încât Parlamentul să aibă un rol mai important, deci vor exista și modificări aduse procesului de comitologie. Dar cred că ar trebui să ne asigurăm că Parlamentul are ultimul cuvânt și cred că acest lucru este extrem de important. Pentru că vom stabili un precedent pentru viitoarea activitate legislativă și mă bucur că am putut să ne punem de acord asupra acestor șapte puncte pe care le-am menționat. Există încă un punct rămas care este controversat și anume această clauză de salvgardare regională și tocmai am aflat că dacă ea va exista, nu se poate aplica decât în mod excepțional și se vede acest lucru în amendamentul 7 din partea raportorului. Trebuie să avem mai multă claritate aici și să discutăm mai în detaliu subiectul. Dar cred că, per total, am reușit să ne asumăm o poziție care ne face uh, să fim mândri. Vă mulțumesc, domnul Cazac. Domnul Je voudrais tout d'abord exprimer... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că mă bucur foarte mult că domnul raportor uh, a cooperat foarte strâns cu toate grupurile politice în elaborarea acestui raport. Poziția grupului nostru se regăsește în întregime în amendamentele de compromis și suntem de acord în ceea ce privește aproape toate aspectele acestui compromis. În ceea ce privește termenele și calendarul, aș dori ca procedura de anchetă să dureze maxim 100 de zile și nu 6 luni pentru a eficientiza procesul, dat fiind că este vorba doar de o singură țară. În ceea ce privește măsurile de salvgardare la nivel regional, sprijin raportorul aici în ceea ce privește dreptul de acțiune a mai multor state membre definite ca regiune, Uh, foarte inovatoare, dar trebuie să se țină cont de părerea uh, serviciului juridic pe care am, am ascultat-o mai devreme. Insist totuși asupra caracterului excepțional a acestei situații. În egală măsură sunt de acord că o platformă online ar putea permite un schimb de informații uh, cu Parlamentul și sprijin această propunere a raportorului lămurile aduse de domnul raportor în ceea ce privește tipul de dovezi, factorul economic și așa mai departe sunt foarte bine puse la punct și fac acest regulament mult mai clar. În ceea ce privește măsurile de supraveghere și monitorizare, acesta este un punct esențial. Trebuie să se monitorizeze importurile și exporturile între Corea de Sud și Uniunea, și Uniunea Europeană pentru a proteja sectoarele mai fragile care ar putea fi afectate. În ceea ce privește duty drawback, uh, ceea ce privește acordurile de liber schimb, această chestiune ne interesează foarte mult. Retragerea taxelor vamale este pe ordinea noastră de zi și um, necesită o aplicare a articolului 14 a protocolului privind uh, regulile de origine, de origine, iar în ceea ce privește comitologia, trebuie să ne asigurăm că și după revizuirea instrumentelor, politica comercială comună va rămâne o competență exclusivă a Uniunii Europene. Iată de ce aș dori să um, ascult părerea serviciului juridic și a raportorului în acest sens. Care este poziția lor finală privind această chestiune? Iată ce doream eu să vă spun. Bineînțeles, uh, raportorul uh, din uh, umbră, domnul Toire și, um, și va mai avea câteva amendamente și domnul Rinaldi va mai înainta câteva amendamente care sper să fie aprobate de către domnul raportor și de către colegi. Vă mulțumesc! <coughs> Înainte de a închide această discuție, dați-mi vă să salut și eu acest uh, succes care uh, a fost uh, înregistrat. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să vă spun pe scurt două puncte care au fost menționate. În primul rând, domnule Lang, sunt perfect de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește amânarea taxelor vamale pentru că asta nu ar aduce decât 1,5% în plus și atunci, în acest caz, de ce să mai acceptăm uh, Uh, această retragere pentru anumiți uh, fabricanți. Întotdeauna am avut uh, îngrijorări, domnule Zalba, în ceea ce privește identitatea regională. Îmi place ideea pe care ați propus-o și sper că putem, puteți să o extindeți un pic, să ne spuneți exact la ce vă referiți atunci când vorbiți despre mai multe țări. Uh, Vă felicit pentru acest raport, este un raport excelent, suntem de acord cu aproape tot ce ați spus în raport, dar, cum spuneam, mai avem îngrijorări legate de regiuni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, da, aceste divergențe sper să poată fi uh, rezolvate și votarea va avea loc mâine. Îi mulțumesc domnului Pablo Zalba. Există și uh, remarci uh, de încheiere din partea domniei sale? Nu. Doar în ceea ce privește întrebarea legată de regiuni. În anumite state membre există sectoare unde există îndoieli legate de acest acord cu Corea. Și cred că trebuie să facem un efort deosebit aici astfel încât să încercăm să-i convingem pe cei care se îndoiesc în continuare de beneficiile aduse de acest acord pentru ambele părți. Și cred că există o cale să facem acest lucru și anume de, prin folosirea acestei uh, clauze de salvgardare regională, subliniind, firește, că ea va fi folosită doar ca măsură excepțională dar oricum le mulțumesc uh, colegilor pentru observații. Există cineva care dorește să uh, vorbească despre procedura de comitologie din partea serviciului juridic sau dacă doriți uh, să analizez situația, dacă avem timp. Susținem Amendamentele de a introduce această procedură consultativă pentru a înlocui procedura de gestionare, dar problema noastră se referă la amendamentul care oferă um, drept de veto al măsurilor din partea Parlamentului decizia de a aplica sau nu o clauză de salvgardare și decizia de a impune uh, clauze definitive de salvgardare. Uh, în momentul de față, Parlamentul, Comisia și um, Consiliul s-au pus de acord că până la intrarea în vigoare a regulamentului 291 să um, introducem, să folosim procedura de comitologie. Și regulamentul care va fi adoptat trebuie să facă trimitere la decizia privind comitologia, care în momentul de față nu oferă măsuri de veto. Mai târziu, aceste măsuri pot fi coordonate cu ceea ce există în regulamentul 291 și acolo toate comisiile parlamentare, inclusiv INTA, Uh, au propus să se introducă dreptul Parlamentului de a bloca propunerile Comisiei. Dar în acest moment, în această etapă, trebuie să respectăm uh, decizia privind comitologia și, din păcate, o asemenea măsură nu este prevăzută aici. Deci acesta este singurul element juridic cu care avem uh, probleme. Vă mulțumesc. Bine, vom lua în considerare acest lucru din partea grupurilor politice. Să trecem acum la punctul 20 de pe ordinea de zi. În ceea ce privește uh, textul în sine al acordului de liber schimb cu uh, Corea. După cum știți, există o importanță politică deosebită a acestui acord de liber schimb. Este singurul acord uh, bilateral uh, Uh, semnat de Uniunea Europeană în ultimii 10 ani. Și înainte de a-i da cuvântul uh, raportorului, domnului Robert, Robert Sturdy, profităm de ocazie pentru a pune în discuție anumite avize și anumite păreri care au fost transmise în uh, media, în presă, în ultimele săptămâni, prin care Parlamentul este acuzat că este piedica în calea ratificării acestui uh, uh, tratat. Și din cauza Parlamentului, ratificarea este prevăzută pentru luna noiembrie a acestui an, în loc să fie mai devreme. Noi nu am avut nicio legătură cu asta pentru că am început uh, procesul foarte devreme, chiar înainte ca acordul să fie transmis către Parlament uh, din partea Consiliului. Deci dacă există un vinovat pentru această întârziere, nu Parlamentul este acela. O să-i dau cuvântul, uh, cum spuneam, domnului Robert Sturdy. Mi s-a spus că este ziua dumnealui astăzi, așa încât uh, dați-mi voie să urez la mulți ani din partea noastră. Sorry, have the floor. Uh, thank you, Chairman. Deci aveți cuvântul. Mulțumesc. Dacă știam că o să anunțați că e mea, ieșeam din sală pentru că e un pic cam jenant. Când ajungi la vârsta mea, zilele de naștere nu mai sunt la fel de importante. O să-i mulțumesc încă o dată lui Pablo pentru început. În principal, pentru că Eh, s-a discutat deja cam tot ce privește raportul meu. Salut eh, munca depusă pentru raportul eh, pe care l-ai făcut. Cred că este de o importanță vitală și sunt de acord cu domnul președinte. Noi nu vrem să uh, punem piedici, vrem doar ca acordul să fie corect pentru ambele părți, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Coreea de Sud. Și cred că este important să ne asigurăm că sectoarele industriale uh, din Europa beneficiază de măsurile adecvate. Pentru că trebuie să nu uităm este un raport principal. Vor exista mai multe acorduri uh, de liber schimb și de aceea este extrem de important ca acest acord să fie corect. În raportul meu este un uh, raport de acord în uh, principal, deci nu am adus amendamente textului în sine, dar am și un uh, memorandum explicativ care va fi transmis astăzi, cred că, către toți raportorii din umbră și voi asculta ce au ei de spus, vom modifica textul așa cum trebuie pentru a ne potrivi și cu, și cu raportul domnului Salva și cu uh, solicitările pe care le-am uh, primit din partea deputaților. Și vom încerca să trecem la ratificare cât mai curând cu putință. Este un acord bun pentru uh, ambele părți și în momentul de față în momentul în care toate industriile suferă în toată lumea, acest acord ar fi minunat pentru ambele părți și aștept în uh, săptămânile, în zilele următoare sau în săptămânile următoare uh, părerile dumneavoastră pentru a putea modifica uh, memorandumul explicativ. Deci foarte pe scurt, dar acoperă toate punctele. Mulțumesc. Având în vedere că este primul raport legat de un acord de liber schimb, și din moment ce ne așteaptă alte uh, acorduri în viitor, sunt de acord că, într-adevăr, uh, ar trebui să fie o procedură exemplară și un raport exemplar, astfel încât o să dau cuvântul și altor deputați, mai întâi Bert Langen din partea socialdemocraților. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte văd că aici avem un acord model pentru viitor și de aceea trebuie să fim extrem de atenți, trebuie să-l analizăm cu mare atenție. În special pentru că este primul acord uh, de liber schimb semnat după tratatul de la Lisabona și este extrem de important să determinăm și să stabilim rolul Parlamentului. Deci îmi imaginez că pe viitor vom fi mai implicați mai uh, mult în negocierea acestor uh, acorduri. Nu o să venim doar la final să spunem da sau nu. Trebuie să petrecem mai mult timp cântărind toate aspectele care apar în uh, acord, pentru că există foarte multe aspecte extrem de importante care afectează sectoarele industriale, uh, Uh, din Europa și reprezentanții angajatorilor sunt interesați de accesul pe piață, spre exemplu uh, pentru industria chimică sau pentru industria serviciilor. Deci aceste aspecte sunt extrem de interesante, dar, pe de altă parte, cred că putem spune în mare că este un acord pozitiv, dar aici, pentru prima oară vor fi incluse și uh, standardele de mediu și sociale ca fiind obligatorii. Deci acestea au făcut parte din procesul de negociere. Deci condițiile de lucru, criteriile de durabilitate din partea ONU și salut această abordare. și sper că aceste condiții de lucru și aceste standarde pentru condițiile de lucru vor fi într-adevăr aplicate în coreea de Sud, în special atunci când vorbim despre activitățile sindicale. Pentru că au existat exemple alarmante în trecut, acolo unde aceste drepturi fundamentale au fost puse la îndoială sau ignorate. Deci cred că acesta este un aspect pozitiv al acordului și la fel de pozitiv este și faptul că este implicată și societatea civilă. Uh, atât în Coreea de Sud cât și în Uniunea Europeană. Vom avea grupuri consultative interne care colaborează cu ONG-urile, cu um, sindicatele și așa mai departe și acest lucru ne va da ocazia să monitorizăm practic aplicarea acestui acord, ceea ce mi se pare extraordinar. Deci, într-adevăr, ar trebui să fie un model pentru uh, acordurile viitoare, astfel încât societatea civilă să poată fi implicată. Dar care sunt problemele aici? Dacă analizez problemele, există trei ramuri industriale care uh, mă pun pe gânduri. Textilele, industria auto și industria navală. În industria navală am mai avut probleme și în trecut cu uh, măsurile de antidumping. Și cred că trebuie să jucăm cu o mână deschisă dacă vreți astfel încât industria noastră navală să aibă un viitor și să nu uh, se confrunte cu o concurență neloială prin acest acord. Apoi, pentru industria auto. Cred că este un subiect extrem de important, uh, dat fiind uh, volumul de comerț deci nu vorbim doar despre numărul de autoturisme produse, ci de cifra de afaceri a sectorului care este atât de mare. Deci este mult mai important decât alte sectoare și trebuie să intre în acest acord. Dar trebuie să verificăm cu mare atenție dacă există într-adevăr un echilibru suficient. În primul rând, rambursarea um, taxelor vamale. De ce uh, ar trebui ca fabricanții din uh, Corea să aibă dreptul să externalizeze părți componente din țări terțe cu care nu am semnat niciun acord de liber schimb, pentru că acolo nu vor plăti practic niciun fel de taxe vamale, în timp ce dacă un fabricant din Uniunea Europeană vrea să cumpere aceleași componente, să zicem baterii pentru mașinile electrice, vor trebui să plătească taxe vamale. Deci există o lipsă de egalitate. Avem și clauza de salvgardare care se aplică după 5 ani și sper că vom putea să votăm asupra ei și sper că în această clauză de salvgardare putem să introducem regulile adecvate, dar acesta este un punct chiar critic Vineri am stat de vorbă cu un furnizor, al, un furnizor european al industriei auto care se întreba de ce nu pot să cumpere uh, părți, componente în aceleași condiții. De ce nu există condiții egale pentru fabricanții din Coreea și pentru cei din Uniunea Europeană? În momentul de față nu este o problemă mare, pentru că un maxim de 8% din piesele de schimb sunt uh, cumpărate de acolo, dar trebuie să ne gândim și la viitor și la ce se va întâmpla atunci, pentru că proporția s-ar putea să crească, în special dacă având în vedere că piața din uh, Corea de Sud este o piață de monopol, pentru că, din câte știu, avem o companie care are o cotă de piață de 80% acolo. Deci are o poziție dominantă. Și, bineînțeles, trebuie să nu uităm că analizăm și accesul pe piață în Corea de Sud piața este mult mai mică, firește, nu e o problemă asta. Dar există și obstacole destul de serioase care sunt puse în, cas- în calea accesului pe piață. Există nenumite, nenumărate mecanisme de autorizare, există o legislație fiscală care ne stă în cale, există chiar și o legislație de mediu care ar putea reprezenta un obstacol pentru uh, comerț. Trebuie să ne asigurăm că așteptările noastre legate de accesul pe piață vor fi într-adevăr împlinite și că nu vor exista obstacole în calea comerțului și în calea accesului pe piață. Producătorii europeni vor fi recunoscuți și autorizați și nu vor avea poveri suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Eu, uh, dat fiind că este primul uh, acord ales în conformitate cu tratatul de la Lisabona, trebuie să avem foarte mare grijă uh, nu numai la Parlamentul European, dar și în comisia noastră am spus că acest document nu poate fi amendat, dar cred că în acest fel putem să transmite un mesaj foarte clar, după părerea, după părerea mea. În primul rând, suntem pentru acordurile de liber schimb, fiindcă aceste acorduri dacă sunt echilibrate, pot aduce avantaje ambelor părți. Și, în al doilea rând, așa cum a spus și domnul Langen, trebuie să arătăm foarte clar că pe perioada negocierilor această instituție, Parlamentul European, trebuie să fie implicat mai mult. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să ridic în discuție două aspecte importante pentru mine la care a făcut referire domnul Langen în primul rând. Este, primul, este vorba de primul acord de liber schimb uh, reglementat de acordul de la Lisabona, dar trebuie să ne dăm seama că suntem constrânși de timp și perioada în care um, pe care o traversăm acum este una de criză și foarte multe părți ale industriei vor fi afectate de acest acord de liber schimb. Astfel încât aș dori să subliniez importanța criteriilor sociale și de mediu în acest sens, care vor juca un rol și mai important în viitoarea cooperare între Uniunea Europeană și Coreea de Sud la nivel comercial, dar și mai general la nivel economic. Astfel încât cred că trebuie să analizăm uh, mai bine această situație și să vedem uh, ce anume este inclus uh, în acord, care sunt standardele și cum ne vom asigura că acestea sunt aplicate de fapt la fața locului, fiindcă acest acord trebuie să fie acceptat de lucrătorii europeni. Altfel, Parlamentul European nu face decât să sprijine o strategie care va îngreuna viața lucrătorilor din țările europene. Iată, deci, că trebuie să luăm în serios acest acord de liber schimb și să ne asigurăm că există standarde ridicate. Domnul Sărdei avea pe deplin dreptate în momentul în care susținea că acest acord de liber schimb trebuie să fie un parteneriat. Un, un parteneriat înseamnă că Europa și uh, Corea de Sud sunt pe picior de egalitate și trebuie să ținem cont de nevoile coreenilor în egală măsură. Pe viitor, în momentul în care vom studia implicarea Parlamentului European în ALSE-uri, și domnul Langen s-a referit la, același, la acest lucru, trebuie să vedem cum uh, uh, poate să influențeze Uniunea Europeană negocierile pentru a asigura standarde sociale suficiente în țările partenere. Trebuie să nu existe dumping salarial sau concurență neloială care să prejudiceze industriilor noastre. De fapt, ar trebui să ne gândim uh, la un parteneriat cu, cu această țară și să vedem cum putem uh, avea un, uh, o relație economică stabilă și echilibrată. Trebuie să vedem cum, și cum se dezvoltă, cum evoluează economia noastră. Părerile sunt divergente la nivel european, dar trebuie să, să studiem acest lucru. Mulțumesc, domnule Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de părere că în ceea ce privește clauza de salvgardare nu avem nicio problemă, nu o să revin asupra acestei chestiuni. Vreau să-i mulțumesc domnului Salba pentru activitatea sa, dar și domnului Sturdy pentru activitatea domniei sale. Aceasta a fost o declarație politică. Dar acum uh, vreau să vă spun că aici uh, Uh, nu discutăm despre un acord de liber schimb cu o țară săracă, ci uh, un, discutăm un acord cu o țară care a ajuns la un nivel de trai și la o dezvoltare economică asemănătoare cu ale noastre. În cadrul Uniunii Europene ne confruntăm cu marginalizare, sărăcie și excluziune socială, poate la un nivel mai ridicat decât în Corea de Sud. În al doilea rând, în momentul în care încheiem un acord de liber schimb, uneori acest proces uh, durează un deceniu. Nu, mă, nu mă deranjează acest lucru, nu m-ar fi deranjat să dureze mai mult și nu glumesc când spun acest lucru, fiindcă ne aflăm acum într-un cadru multilateral al relațiilor într-o situație de criză și nu putem să extrapolăm relația noastră cu o țară la altă țară și să folosim uh, uh, aceste relații drept model aplicabil uh, ca atare. Sunt de acord cu domnul Langen în ceea ce privește toate aspectele, toate, faptul că toate aspectele pozitive duc la declarații de principii și toate aspectele negative. Pe de altă parte, au consecințe practice asupra cetățenilor noștri. Vorbim aici despre Corea de Sud și nu Ruanda. E vorba de standarde de mediu și de muncă, iar dacă în Uniunea Europeană noi nu punem accent pe aceste lucruri în relațiile noastre, atunci vom avea foarte mult de pierdut. Și bineînțeles că trebuie să solicităm toate aceste, să impunem toate aceste standarde Coreei de Sud. Poate lucrurile nu ar fi la fel de evidente cu China, India sau Brazilia. Țări ca Brazilia și Corea trebuie să înțeleagă că aceste lucruri sunt de la sine înțelese. Dar uh, un lucru care ne îngrijorează pe toți este că dacă retragem serviciile financiare și, asigurare din, și asigurări din acest acord, fiindcă în momentul în care vorbim de servicii trebuie să explicăm foarte clar la ce ne referim. Dacă vorbim despre bănci și asigurări, atunci uh, o să aibă de suferit industriile manufacturiere. Haideți să spunem lucrurilor pe nume, altfel nu vom înțelege despre ce vorbim. Nu putem să comparăm impactul economic al textilelor sau, uh, uh, sau uh, în industria auto, cu deschiderea pieței um, narcoticelor, de pildă, sau a produselor um, sau, mă scuzați, um, uh, sau să deschidem piața medicamentelor sau a produselor alcoolice. Nu se poate face acest lucru, fiindcă dacă nu suntem pe aceeași lungime de undă, s-ar putea într-o zi să citim în ziare că, iată, am făcut una uh, pentru banane și alta pentru Corea de Sud. Nu trebuie să ne comportăm așa. Haideți să ne punem întrebarea de ce SUA a blocat acordul cu Corea de Sud din cauza Chinei, dar și pentru că doreau să își protejeze industriile manufacturiere. Eu sunt împotriva protecționismului, sunt pentru piețe deschise, sunt un liberal în ceea ce privește economia și uh, liberalizarea, dar cu o condiție. Putem să fim liberali doar în momentul în care discutăm cu un partener liberal. Justiția socială și egalitatea sunt uh, concepte importante pentru noi socialiștii și uh, putem să um, împărțim cașcavalul până la o anumită limită. Există există o zonă în care Occidentul îi uh, oprimă pe săraci, dar în momentul în care avem un concurent foarte puternic ca uh, precum Corea, atunci situația se, se schimbă și cred că sistemul nostru economic trebuie să fie protejat. Cei care doresc mai multe locuri de muncă, cei care își fac probleme legate de mediu și probleme sociale uh, pe tot globul, ar trebui să fie să primească o mână de ajut, să primească o mână de ajutor, dar îi vom abandona acum, fiindcă, iată, ă, acum încheiem tot felul de acorduri de liber schimb. Acestea sunt chestiuni de principiu, dar în ceea ce privește clauza de salvgardare, trebuie să, să fim temerari. Iată, SUA a făcut acest lucru și trebuie să facem și, și trebuie să ne asigurăm și noi că nu sacrificăm locuri de muncă pe altarul acestui acord de liber schimb. Um, mulțumesc foarte mult. Acum să vedem ce a de spus Comisia. Ignacio Garcia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acum nu o să am o intervenție prea lungă. Am discutat despre acest acord în nenumărate rânduri și mâine va avea loc o audiere în acest sens. În primul rând, Aș uh, dori să laud Parlamentul European uh, pentru uh, faptul că um, s-a ocupat foarte bine de acest acord. Chiar înainte de procedura de aviz conform se discută acest raport. Iată deci faptul că Parlamentul European își ia în serios răspunderea în ceea ce privește acest acord. Sperăm că acordul se va semna în septembrie pentru ca procedura de aviz conform oficială să înceapă atunci. S-a vorbit despre importanța barierelor netarifare. Vreau să vă spun foarte limpede că acest acord include unele prevederi obligatorii în ceea ce privește barierele netarifare și vom impune condiții foarte clare în ceea ce privește situația manufacturierilor noștri pe piața coerană și Comisia Europeană va monitoriza acest proces pentru a se asigura că Coreea de Sud își respectă angajamentele. Este un acord inovator în ceea ce privește standardele de mediu și sociale, nu doar datorită sferei de aplicare a acordului, dar și pentru că sindicatele, mediul afacerilor și ONG-urile vor, ONG vor fi implicate în procesul de aplicarea acestor angajamente. Aș dori să vă vorbesc puțin despre implicarea Parlamentului European în negocieri. Bineînțeles, noi dorim ca Parlamentul European să se implice cât mai mult uh, în acordurile de liber schimb și monitorizarea acestora. Este un lucru pozitiv faptul că mai târziu vom avea un schimb de păreri privind negocierile cu India eu voi profita de această ocazie pentru a răspunde întrebărilor Parlamentului European privind evoluția acestor negocieri. Aș dori să mm, vă spun că nu putem spune că Parlamentul European a fost implicat în aceste negocieri după încheierea acordului de liber schimb. Haideți să nu uităm că a existat o rezoluție adoptată de Parlamentul European privind negocierile cu Corea de Sud. Cred că David Martin a fost raportorul acestei rezoluții, iar această rezoluție includea recomandări foarte clare Comisiei în ceea ce privește căile de urmă negocierilor cu Corea. Vreau să vă spun că noi am ținut uh, cont de recomandările Parlamentului în momentul în care s-au desfășurat negocierile. Bineînțeles, aștept cu Uh, nerăbdare să ne mai întâlnim pentru a mai discuta alte aspecte ale acordului în ceea ce privește impactul asupra anumitor sectoare economice. Știți foarte bine că am avut un consultant economic care a desfășurat, care a efectuat o, uh, o evaluare a impactului uh, a acestui acord cu Corea, dar suntem gata să vă răspundem oricăror întrebări privind acest acord de liber schimb. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul uh, din nou domnului Sturdy. Mulțumesc foarte mult. S-a um, făcut referire la un aspect care trebuie lămurit. Este vorba de antidumping. În ceea ce mă privește, în toate negocierile OMC cu, cu orice țară există legislație antidumping care poate fi inclusă oricum, astfel încât nu cred că e nevoie de această mențiune în raport, dat fiind că există deja această posibilitate. Ar putea Comisia să mm, confirme acest lucru. Așa cum ați spus cu toții, uh, sunt de acord că este o ocazie pentru Europa, o șansă pentru Europa acest acord și sunt pentru acest acord în general. Cred că mai putem uh, aduce îmbunătățiri pe aici, pe acolo, dar acest acord este unul benefic Europei pe termen lung. Cu toții vom avea de câștigat de pe urma sa. Așa cum bine s-a spus, există unele chestiuni care trebuie lămurite. Dar, după părerea mea, Europa va avea de câștigat pe termen lung de pe urma acestui acord. Și acest uh, această acesta trebuie să fie țelul nostru suprem și anume beneficiile aduse Europei. Bineînțeles, există unele probleme și sunt gata să vă ascult îngrijorările pe care le voi include în, în justificarea mea ulterioară. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei ar putea să ne explice această clauză antidumping. Mulțumesc. Acordul cu Corea de Sud in, garantează dreptul uh, celor două țări de a aplica legislația antidumping. Nu există nicio limitare, există unele dispoziții în acord care sunt în conformitate cu legislația europeană de antidumping, dar acest acord, trebuie spus, că nu limitează dreptul Coreei și Uniunii Europene de a aplica taxe antidumping. Antidumpingul nu intră în sfera de aplicare a discuțiilor bilaterale uh, Vreau să vă spun că um, subvențiile reprezintă un, um, un, um, o parte a acestui acord care depășește prevederile OMC și uh, acest, acest lucru este valabil pentru unele sectoare, cum ar fi, de pildă, industria navală, așa de cum a spus și domnul Langen. Mulțumesc foarte mult, vă reamintesc, spune domnul președinte, că proiectul de raport va fi uh, Ehm, va fi analizat și votat în septembrie. Acum trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Moldova. Raportorul nostru este domnul Iuliu Winkler de la PPE. Este vorba de un schimb de păreri și de o analizare a proiectului de raport. După cum știți, Comisia a adoptat în iunie o propunere de oferire de acordare de asistență macrofinanciară Republicii Moldova. Vă rog frumos uh, să fiți atenți, spune domnul președinte. Și vă rog frumos să faceți liniște. sub forma unui, acordării unei sume de 90 de milioane de euro. Această asistență este foarte importantă pentru ieșirea din criză a Moldovei, dar și pentru consolidarea reformelor din această țară. Raportorul nostru a întocmit deja un raport pe care îl aveți, cred, deocamdată numai în engleză, astfel încât îi dau cuvântul domnului Iuliu Winkler pentru a-și prezenta raportul. To us. Uh, thank you very much. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte clar din uh, interesul manifestat de colegi că Moldova nu se compara cu Coreea nici pe departe. Dar uh, ar putea să se dezvolte ca un partener extrem de important al Uniunii Europene și aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând în ceea ce privește uh, asistența macrofinanciară, apoi uh, în ceea ce privește amendamentele și apoi în ceea ce privește calendarul pentru acest raport. După cum știți și ați spus pe bună dreptate, această asistență macrofinanciară este un grant în care se ridică la 90 de milioane de euro, plătibil uh, cel puțin în trei uh, rate în acest an 2010 și în anul următor, este o asistență unei uh, acordată unei țări care a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă în ultimele două decenii după căderea Uni- Uniunii Sovietice, Uh, este o țară care se confruntă cu probleme uh, mari și care are un uh, guvern nou de, câțiva, de câteva luni un guvern care încearcă să reconfirme angajamentul Moldovei de a se integra în Uniunea Europeană. Bineînțeles, există în continuare criterii care trebuie să fie îndeplinite, dar cred că uh, Uniunea Europeană și Parlamentul European ar trebui să aleagă să ofere sprijin uh, Republicii Moldova. fiind în acord ca raportor cu propunerea din partea Comisiei de a oferi acest uh, a, a, asistență macrofinanciară de excepție, am avut câteva amendamente de propus pentru că am mai avut uh, un exemplu uh, recent de uh, asemenea asistență care s-a dezbătut și în cadrul Comisiei și în cadrul Parlamentului în ceea ce privește transparența acestei asistențe și rolul Parlamentului în implementarea și în acordarea asistenței și ajung astfel la amendamentele propuse. Sunt cinci amendamente. Amendamentele unu și cinci se referă la Comisia uh, Economică ca partener în acest proces și faptul că, din punctul meu de vedere ca raportor, uh, Comisia ar trebui să informeze în mod regulat care sunt evoluțiile în ceea ce privește acordarea de asistență și Comisia ar trebui să ne pună la dispoziție documentele relevante. Amendamentul 2 este un amendament care se referă și la faptul că Comisia Europeană ar trebui să informeze în mod uh, regulat Parlamentul și uh, Comisia Economică și Financiară în ceea ce privește acordarea de asistență. Amendamentele 3 și 4 se referă la un calendar, pentru că, la fel ca și în cazul Ucrainei, părerea noastră este că un calendar pentru îndeplinirea condițiilor Uh, cu care a fost acordată asistența macrofinanciară ar trebui să fie pus la dispoziție. Deci acestea sunt amendamentele și al treilea punct ar fi calendarul despre care vă spuneam la început. Pe 24 iunie este uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. În iulie se uh, votează, dar nu va fi votul final pentru că ne înscriem în prevederile uh, tratatului de la Lisabona, deci trebuie să consultăm parlamentele naționale și nu putem să sărim peste această etapă. Apoi, uh, un mandat pentru trialog cu Consiliul și Comisia, dacă este necesar. Apoi, pe 30 august, în reuniunea în reuniunea noastră am putea să uh, vedem uh, care este situația și apoi în prima, plena, în prima plenară din Strasburg, uh, în septembrie, putem să supunem la vot. Aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru sprijinul personal pe care mi l-ați acordat în activitatea mea și aș dori să mulțumesc și secretariatului și experților noștri pentru munca enormă depusă și pentru sprijinul pe care mi l-au acordat. Vă mulțumesc foarte mult! Now <clears throat> Știm acum care este conținutul proiectului de raport, al amendamentelor, precum și propunerea raportorului din umbră. Să deschidem discuțiile. Dau eh, cuvântul domnului George Savincutas de la... Președinte, eh, cred că toată lumea cunoaște situația politică din Republica Moldova. Eh, trebuie să spunem că schimbarea care a avut loc uh, în Republica Moldova uh, și noua orientare către Uniunea Europeană trebuie susținută uh, de către noi. De altfel, primul ministru Vlad Filat a declarat foarte clar că cel mai important obiectiv al Republicii Moldova în viitor va fi aderarea la Uniunea Europeană. Iar negocierile formale au deja au demarat în data de doisprezece ianuarie. două mii zece un al doilea lucru pe care vreau să l menionez este faptul că republica moldova a fost grav afectată de criza economică i are mari probleme bugetare în acest moment. rămâne în continuare uh, ara cu cel mai mic nivel uh, de venit pe capital, per uh, capital din regiune nu în ultimul rând vreau să menionez faptul că actuala coaliie guvernamentală uh, rămâne i este destul de fragilă iar în acest context cred că este nevoie urgent de a aproba acest uh, ajutor către macro această asistenă financiară macro către republica moldova uh, pentru a ajuta economia i reformele democratice domnul uh, raportor winkler a sugerat i aici îl susin în ce îl privete alinierea uh, uh, acestei asistene macrofinanciare similară cu asistena macrofinanciară la ucraina pe care am votat o i s a i aprobat i de aceea susin adoptarea cât mai rapidă a acestui raport și uh, aprobarea acestei asistențe macrofinanciare către Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc! Celălalt raportor din umbră este Helmut Scholz. Doriți să faceți vreo observație? Da, aș putea să spun și eu câteva cuvinte, domnule președinte cred că, într-adevăr, trebuie să ne gândim la situația politică din țară. Au avut loc schimbări acolo, într-adevăr. Este o situație foarte complicată, mai complicată decât pare la prima vedere. De șase ani, cel puțin, a avut loc o uh, mișcare spre o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană, au analizat posibilitățile de asociere și în cele din urmă chiar de aderare la Uniune, însă nu pot să spun că Uniunea și-a uh, a întins mâna către conducerea de la Chișinău. Am avut, au avut loc alegeri repetate în Moldova iar situația din prezent pare destul de instabilă. Deci eu aș spune că, într-adevăr, asistența macrofinanciară trebuie acordată cât de repede posibil, dar nu ca mijloc de exercitare a presiunii, ci ca un suport veritabil pentru cetățenii țării, pentru ca ei să aibă o perspectivă și să se îndrepte spre o dezvoltare uh, durabilă. De aceea aș dori să spun că Raportul și amendamentele uh, vor avea câteva propuneri și din partea mea. Din partea Comisiei, uh, domnul Riovara Temprano. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Comisia dorește să mulțumească Parlamentului și Comisiei INTA în special pentru susținerea acestei propuneri și pentru cooperarea în grăbirea procesului de aprobare. Comisia va face tot ce îi va sta în putință pentru a implementa această propunere odată ce ea va fi adoptată în septembrie, conform calendarului actual. În ceea ce privește amendamentele propuse, Comisia eh, le poate accepta eh, mai ales în ceea ce privește alinierea cu eh, acordul pentru Ucraina comitologia face referire la asigurarea unor consultări, dar uh, noi putem accepta amendamentele propuse. Aș dori doar să adaug faptul că, uh, potrivit uh, informațiilor cele mai recente, se pare că economia se recuperează după căderea foarte profundă din timpul crizei. Uh, toate criteriile au fost îndeplinite și ne așteptăm ca FMI să realizeze prima uh, revizuire a programului și să uh, mai uh, ofere o altă tranșă la începutul lunii iulie. Într-adevăr, situația rămâne foarte vulnerabilă în regiune, atât în ceea ce privește situația durabilității fiscale, cât și a uh, problemelor uh, externe se așteaptă ca uh, criza să revină, situația rămâne destul de dificilă. Banca Națională a Moldovei a luat măsurile corecte care au ajutat la stabilizarea situației. Ne așteptăm ca inflația să revină la uh, niveluri mai scăzute, dar vulnerabilitatea uh, nu trebuie subestimată. Deci este important ca uh, această asistență să fie implementată cât mai repede. Atât a avut Comisia de spus. Vă mulțumesc. Okay, this closes our... Bun, încheiem astfel discuțiile. Dați-mi voie să vă reamintesc, termenul pentru depunerea amendamentelor este 24 la prânz. Să trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. modificarea regulamentului numărul 1215 pe 2009. Îmi cer scuze, spune președintele. Trebuia să dau cuvântul domnului Winkler pentru a încheia discuția. Îmi cer scuze, nu, nu am vrut să vă întrerup, însă am doar câteva cuvinte de spus și anume mulțumesc raportorilor uh, din umbră pentru opinia exprimată. Cred că domnul Scholz are tot dreptul să sublinieze faptul că nu vrem să exercităm presiune asupra lor, ci să le acordăm sprijin. Este un element foarte important. Cred că Uniunea Europeană are nevoie de stabilitate la granițele sale și problema Balcanilor de Vest sau uh, țări precum Moldova sau Ucraina sunt foarte importante din acest punct de vedere și sigur Uniunea trebuie să susțină reformele structurale, să susțină uh, dezvoltarea democratică și să nu exercite presiuni. Aș fi foarte bucuros să discut cu raportorii și să uh, uh, vorbim despre amendamentele pe care le-au de depus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Deci, punctul 7, după cum spuneam, modificarea regulamentului numărul 1215 din 2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană. Dau cuvântul raportorului. După cum știți, uh, scopul acestei propuneri este extinderea valabilității regulamentului Consiliului până la 21 decembrie 2015. După cum vedeți din proiectul meu de raport, nu mă opun modificărilor substanțiale propuse de comisie, Deci nu avem niciun dezacord în acest sens, iar în ceea ce privește conținutul propunerii, pentru că regulamentul conține anumite implementări rezervate Consiliului care nu se bazează pe decizia de comitologie din 99, eu propun o serie de amendamente care ar permite transferul către actele delegate conform tratatului de la Lisabona. De asemenea, propun modificarea de la excluderea totală a Parlamentului la aplicarea procedurii legislative obișnuite pentru adoptarea măsurilor de întrerupere sau modificare uh, conform articolului 1 din regulamentul menționat. Deci aceasta, acestea sunt aspectele principale ale proiectului meu de raport pe care îl aveți în mapă. Deschid așadar discuțiile. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Iuliu Winkler de la PPE. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că PPE-ul vă sprijină proiectul de raport, precum și amendamentele înaintate de dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește actele delegate și faptul că prin acest amendament și actele similare nu facem decât să ne aflăm în conformitate cu procedurile de la tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc! Domnul Filip Cuison din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt Colin Grown, de fapt, de la DigiTrade. Domn... Am venit în locul domnului Cuison, fiindcă este vorba mai mult de comitologie. Mi s-a cerut să îl înlocuiesc pe colegul meu. În primul rând, salutăm acest raport și aș dori să ridic două chestiuni, una privind procesul și a doua privind conținutul. În ceea ce privește conținutul, uh, Comisia este în mare parte de acord cu amendamentele legate de conținut și suntem de acord cu Parlamentul că trebuie să ne adaptăm uh, noului cadru instituționalizat de Tratatul de la Lisabona și că trebuie să revizuim uh, actele de implementare în momentul în care uh, Comisia um, exercită controlul. Trebuie să revizuim toate actele de implementare adoptate în afara procedurii de codecizie, astfel încât uh, toate procedurile de comitologie uh, existente în uh, aceste domenii, în domeniul comerțului internațional. Suntem de acord în mare parte, așa cum am spus, dar există unele uh, Uh, amănunte, aspecte particulare cu care nu suntem de acord. La amendamentul 4, de pildă, ar trebui să fie vorba de un act delegat. Amendamentele 5 și 7, după părerea noastră, se bazează deja pe acte delegate, pe decizii de comitologie existente. Astfel încât uh, avem unele îndoieli uh, conform uh, existenței unui act delegat în amendamentul 6, după părerea noastră, ar trebui să fie un act de implementare. Articolul 10, după părerea Comisiei, care conferă competențe Comisiei uh, de a lua măsuri uh, în urma revizuirii Consiliului, ar trebui să fie amendat. Într-adevăr, suntem de acord cu mare parte a acestui raport, dar există unele amănunte, unele detalii unde am putea să mai discutăm ulterior. În ceea ce privește procesul, uh, în uh, declarația anexată proiectului de raport, domnule președinte, dumneavoastră faceți referire la importanța preferințelor comerciale pentru Balcanii Occidentali și mai ales pentru Kosovo. După cum bine știți, regulamentul actual va expira la sfârșitul anului astfel încât suntem foarte presați de timp uh, și asta pentru toate instituțiile, încercând să mm, avem uh, la timp util regulamentul amendat care poate să înlocuiască sistemul de preferințe. În ceea ce privește procedura, v-am sugera o una alternativă, abordare alternativă, așa cum s-a sugerat în propunerea Comisiei în memorandumul acesteia, acesteia Uh, vom face o propunere uh, generală care va amenda nu numai acest act, dar și alte 23 de acte. Noi depunem eforturi semnificative pentru a ne asigura că se va întâmpla acest lucru și că va fi adoptat de aprobat de comisie cel mai târziu în septembrie și uh, în egală măsură ne ocupăm de chestiuni legate de comitologie Uh, în uh, domeniul comercial, dar acest lucru se va întâmpla ulterior. Această procedură uh, va avea unele avantaje. Vom amenda toate regulamentele după tratatul de la Lisabona și vom evita o procedură de amendare ad hoc dat fiind faptul că toate instituțiile sunt presate de timp cu privire la acest regulament, după noi, aceasta este o abordare mai bună în ceea ce privește dar în ceea ce privește chestiunile de conținut, uh, suntem în mare parte de acord cu dumneavoastră și vă împărtășim îngrijorările. Domnul președinte, mulțumesc și eu înțeleg uh, poziția comisiei în momentul în care propunerea sa ajunge în Parlamentul European, uh, atunci se va ține cont de ea și, bineînțeles, nu doresc nici în cea mai mică măsură să îngreunez situația. În ceea ce privește aprobarea acestei propuneri la timp util, cred că putem uh, coopera și poate exista o convergență între Comisia noastră și Comisia Europeană cu privire la acest subiect. Aștept cu nerăbdare, deci, propunerea generală a Comisiei. Amendamentele mele au un scop preventiv, să spunem așa, și noi încercăm uh, să facem uh, comisia să să își prezinte propunerea generală mai, uh, cât mai degrabă cu putință. Vă mulțumesc foarte mult! O să suspendăm, o să mă scuzați, o să avem următorul schimb de păreri pe 10 iulie. A, voiam să spun uh, termenul pentru depunerea amendamentelor, se corectează domnul președinte. Trecem mai departe. Trecem mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de modificarea regulamentului numărul 1334 pe 2000 de instituirea unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. Raportorul nostru este Jörg Lichtfried de la Socialdemocrați. Are loc acum al doilea schimb de opinii, astfel încât îi dau cuvântul domnului raportor. Iorg, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, dosar este unul foarte interesant, pe de o parte, dar pe de altă parte și foarte complicat și aduce multe provocări. Situația cu care ne confruntăm este nemulțumitoare, dar uh, ceea ce putem noi schimba nu va schimba cu adevărat situația. Deci noi nu putem să aducem o schimbare de proporții. Ce ne deranjează, în primul rând, în momentul în care importăm uh, produse și tehnologii cu dublă utilizare, situația este foarte diferentă, este foarte, mă scuze, foarte diferită pentru multe state europene. Nu există un, uh, un sistem echitabil exportatorii nu sunt uh, tratați pe picior de egalitate și într-o piață unică acest lucru reprezintă o problemă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, se pune problema procedurilor netransparente, opace. Mai apar uh, foarte multe probleme, tensiuni între Parlament, Comisie și Consiliu, care trebuie uh, să fie rezolvate. Toate aceste elemente de tensiune trebuie să fie eliminate. Am încercat să, să întocmesc un document de lucru în care să um, trasez elementele cele mai importante. Trebuie ca procedurile să fie mult mai transparente. Aceasta este abordarea mea. Și în egală măsură, trebuie să respectăm tratatul de la Lisabona și să Uh, încercăm să consolidăm rolul Parlamentului European în această structură. Sunt de părere că comisia noastră ar trebui să fie implicată în acest uh, subiect. În egală măsură, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană își va juca rolul uh, printre instituțiile internaționale răspunzătoare și că se va exprima într-un singur glas. M-am consultat cu raportorii din umbră și am ajuns la concluzia că într-o oarecare măsură ar fi bine să urmărim, să urmăm abordarea Consiliului și Comisiei, dar Până la urmă, Comisia trebuie să facă această propunere legislativă în fața Parlamentului European. Aș dori să adresez o întrebare Comisiei Europene. Și anume, cum va funcționa acest sistem? Eu cred că e necesar să avem uh, o legislație în fața Parlamentului European pentru a rezolva problema anexelor, fiindcă altfel nu vom reuși să facem acest lucru. Și după aceea aș mai avea o a doua întrebare, o întrebare ulterioară, și anume, are rost ca Parlamentul să mai uh, analizeze propunerea Comisiei, dar fiindcă s-ar putea să avem o nouă propunere din partea Comisiei destul de curând? fiindcă, iată, până la urmă am putea să trecem direct la următoarea propunere a Comisiei, fără să ne mai batem capul cu aceasta. Deci, aș vrea nespus să-mi răspundă Comisia, să înțeleg și eu cum, cum o să procedăm. Vă reamintesc că obiectivul acestor anexe, obiectivul nostru cu aceste anexe, ar fi să analizăm lista de bunuri, lista de țări, Să vedem ce se regăsește în propunere la ora actuală. După mine, această listă nu este deloc echilibrată. Dar aici este vorba de o chestiune de principiu. Și anume, în primul rând, Comisia ne va prezenta o nouă propunere? În al doilea rând, ne va prezenta Comisia o propunere cât mai curând cu putință? Și în al treilea rând, cum poate Parlamentul European să se ocupe cât mai bine cu putință de această chestiune? Nu prea are rost să continuăm acum să ne ocupăm de regulamentul vechi. Eu aș vrea ca totul să se regăsească schematizat și rezumat într-o nouă propunere. Iată deci părerea mea, m-am consultat îndeaproape cu raportorii din umbră și uh, cred eu că exprim aici și părerea lor. Aș dori să aflu care este părerea și celorlalte grupuri politice. Bineînțeles că am dorit cu toții să se soluționeze lucrurile cât mai repede cu putință și să avem o reacție cât mai rapidă din partea Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. AFET a hotărât să își aducă contribuția la acest dosar prin intermediul unui aviz, iar uh, colegul nostru, domnul Buticov, este alături de noi, uh, îi urez bun venit și îi dau cuvântul pentru a ne spune care este poziția AFET-ului. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint uh, poziția Comisiei AFET sau cel puțin să vă vorbesc despre dezbaterile noastre. Am înaintat un proiect de aviz la AFET, iar um, colegii noștri de la celelalte grupuri politice și-au înaintat amendamentele. Termenul pentru depunerea amendamentelor a trecut astfel încât vă pot spune că în curând vom putea vota. În discuțiile pe care le-am avut cu raportorii din umbră, am descoperit că avem o abordare comună. Dat fiind că pe toți ne interesează, în primul rând, securitatea. Și acest lucru, bineînțeles, nu vă va mira. Pornim de la principiul că în aceste chestiuni, care sunt foarte delicate, nu putem să compromitem standardele de securitate și siguranță niciun pic. Așa cum bine știți, Comisia a înaintat șase propuneri pentru autorizațiile de export generale. Grupul de lucru comun al Consiliului s-a reunit pe 11 iunie. Aceasta a fost ultima lor reuniune și au ajuns la concluzia că unul dintre aceste șase domenii, piesele de calculatoare și IT, nu, erau, nu mai erau considerate necesare S-a mai ridicat o autorizare și pentru transporturile de valoare mică, iar Consiliul și-a manifestat unele rezerve în ceea ce privește unele state membre. Sunt de acord cu ce a spus domnul raportor privind uh, întrebarea adresată Comisiei, și anume dacă Comisia va răspunde noilor concluzii ale Consiliului și își va revizui uh, propriul document sau dacă uh, va ignora pur și simplu activitatea Consiliului și va spune că nimic nu trebuie schimbat în propunerea sa. A doua întrebare a domnului raportor era dacă Comisia intenționează să ia măsuri, să facă ceva, care va fi calendarul acesteia Iată o altă întrebare pertinentă. Am și eu o întrebare care nu are legătură cu uh, acest document, dar este o întrebare practică, nu are legătură cu regulamentul, dar este o întrebare practică și anume cum uh, putem să ne asigurăm că va fi pus în aplicare cum trebuie acest regulament. Vă reamintesc că Statele Unite ale Americii au un departament pentru securitate internă care se ocupă de aceste chestiuni care are competență aici și au mii de angajați care desfășoară astfel de controle. Așa cum văd eu lucrurile, nu e limpede deocamdată cum vor reuși să asigure același nivel de securitate prin autoritățile vamale statele membre. Bineînțeles, abordarea mea este influențată de avizele Consiliului. Ar trebui să existe un acord general între statele membre în ceea ce privește nivelul necesar de securitate. Iar aici uh, se ivesc trei chestiuni. În primul rând, uh, chestiunea la care s-a referit domnul raportor este vorba de destinația acestor exporturi. Este vorba aici de lista țărilor pe care o propune Comisia Europeană. Această listă propusă este mai lungă decât cea înaintată de Consiliu. Sau cel puțin lista asupra care au căzut de acord statele membre Astfel încât, cred că ar trebui noi să fim de acord mai departe cu poziția mai precaută a Consiliului. Există unele îngrijorări privind aceste așa numite transporturi cu valoare mică. Părerea mea personală este că aici ne referim la calitate și nu la cantitate. Astfel încât, chiar dacă au loc astfel de transporturi cu valoare mică, acestea pot să aibă afe, să, să fie foarte riscante. Riscul nu se măsoară în funcție de valoarea unui produs. Vă reamintesc că un stat membru a fost atacat de curând prin intermediul unor produse cu valoare mică astfel încât cred că ar trebui să existe o raportare ex ante. Și sunt de părere că ar trebui să uh, conlucrăm îndeaproape cu Consiliul. Domnul uh, Gaspari? Dragi colegi, mulțumesc domnului Leistri și domnului Butekin pentru dezbaterea constructivă pe care am avut-o cu privire la acest subiect. Uh, este un subiect foarte important pentru siguranță, foarte important din punct de vedere comercial. Vorbim despre produse cu mare valoare pentru industria noastră, dar sigur că dacă nu sunt folosite corect și trimise în țări de destinație greșite, pot apărea prejudicii severe. Deci aș fi recunoscător Comisiei dacă ne-ar putea explica de ce textul pe care l-au prezentat este cel potrivit, după părerea lor. Cred că ar fi util dacă Comisia ar adopta propunerea domnului Leistrich și ar prezenta un text nou. De asemenea, aș dori să ne spună câteva informații privind elementele de bază și anume cum se aplică în practică regulamentul existent, pentru că impresia mea este că acesta se aplică în moduri diferite de fiecare stat membru. Mai multe companii mi-au uh, trimis rapoarte spunând că dacă vând uh, produsul în, prin uh, sucursala germană, atunci ei nu pot să îl exporte, au probleme cu primirea autorizațiilor, dar dacă vând același produs uh, printr-o altă sucursală de peste hotare, atunci nu mai întâmpină nicio problemă. Obțin foarte ușor aceste autorizații. Așadar, eu sunt convins că dacă într-adevăr așa stau lucrurile și dacă uh, fiecare stat membru aplică diferit aceste regulamente, uh, dacă unele țări și unele companii sunt dezavantajate, atunci acest regulament trebuie revizuit urgent și aș fi recunoscător Comisiei dacă ar putea face acest lucru. Deci sunt uh, foarte nerăbdător să uh, ascult explicația Comisiei, să văd cum se aplică acest regulament, care sunt dificultățile întâmpinate în unele state membre, dacă există critici uh, de care a auzit Comisia, poate companiile și-au explicat problemele chiar uh, în fața Comisiei. Domnul Parlo Garsati din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc și domnilor deputați care s-au angajat într-un domeniu atât de complex. Așa cum a spus pe bună dreptate domnul raportor, este o problemă complexă care se leagă de aspectele de uh, securitate și aspectele de comerț. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, raportorul, pentru că acolo unde apar uh, problemele de securitate care se amestecă cu aspectele de comerț pot a apărea probleme pentru piața unică. Nu uitați modul în care s-au instituit aceste controle, controle bazate pe probleme de securitate apărute în trecut, înainte de 95, acolo unde se bazau pe, statele, pe deciziile statelor membre individual, dar Curtea de Justiție a decis în 95 că este o politică comună comercială, deci componenta de securitate în decizia de a avea această uh, autorizație nu iese din uh, politica comercială comună și de acolo am început să lucrăm la regulament și acesta este regulamentul pe care îl discutăm acum. Deci, este un proces de construire a unei uh, dimensiuni unionale a acestei probleme. În ceea ce privește consolidarea rolului Parlamentului European, suntem de acord și am avut discuții legate de acest subiect aici și am ascultat cu mare atenție tot ce s-a spus și o vom face și pe viitor. În ceea ce privește problema legată de statele membre diferite care aplică regulamentul în moduri diferite și modul în care este aplicat acest regulament, e adevărat că regulamentul este aplicat la nivel național de autoritățile de autorizație naționale. Ele sunt cele care acordă sau nu o autorizație. Există o listă de obiecte pentru care este nevoie de autorizație pentru toți exportatorii uh, din uh, Uniunea Europeană, dar există și un alt set de obiecte asupra cărora statele membre decid pe baza propriilor informații dacă au nevoie de autorizații de export sau nu. Există schimb de puncte de vedere, discuții și așa mai departe, dar ei sunt cei care decid. Uh, am avut plângeri din partea companiilor care exportă către țări terțe și care uh, spun că din păcate, produsele lor nu ajung la același consumator final în acea țară terță ca uh, produsele altor uh, concurenți din alte state membre. Dar avem și uh, trasarea unor uh, linii de orientare și facem și vizite pentru a ne asigura că aplicarea este uniformă între statele membre, dar nu este o sarcină ușoară și atunci când, uh, și, bineînțeles, contăm pe Parlamentul European pentru a ne ajuta în această privință. În ceea ce privește întrebarea de ce este aceasta propunerea corectă și de ce uh, această listă și nu altă listă, această propunere se bazează pe ceea ce exista deja uh, în statele membre la nivel național de autorizație de export. Deci există o autorizație generală la nivel Uniunii Europene, dar există mai multe autorizații naționale de export în statele membre individuale. Deci exportatorii din statul membru A pot să exporte în mod liber o listă de bunuri către anumite destinații cu condiția să aibă un sediu în acel stat membru. Deci, această autorizație națională nu se aplică unei companii care are sediul în statul național B. Ceea ce am făcut noi a fost să reunim aceste autorizații naționale pentru a ajunge la un numitor comun și asta am propus noi aici. îngrijorările de securitate ale unui stat membru nu sunt neapărat împărtășite și de celelalte. Spre exemplu, un transport de valoare mică care a atras uh, critici în două state membre, în Regatul Unit și în Germania, există o autorizație de transport națională pentru transporturi de valoare mică și ne-am gândit că acest lucru s-ar putea extinde la toți exportatorii din Uniunea Europeană. E adevărat că valoarea nu este o componentă, dar, cum spuneam, această valoare este inclusă pe lista, pe lista uh, criteriilor pentru care se acordă o autorizație. Dacă îmi dați voie, spune domnul președinte, se poate să vorbiți mai pe scurt pentru că suntem deja în întârziere. Da, o ultimă întrebare legată de faptul dacă Comisia intenționează să aibă o nouă propunere. În momentul de față elaborăm viitoarele politici comerciale. După cum știți că vom avea o comunicare după vacanța de vară, deci nu mi-asum niciun angajament în această privință și sugestia Comisiei ar fi ca această comisie să lucreze la această propunere pentru a încerca să adopte propunerea, pentru că este o propunere care merge oricum în direcția indicată de raportor, pentru rezolvarea uh, problemei pieței unice și pentru a avea mai multă transparență. Deci este un pas în mod clar în direcția cea bună și așteptăm ca Parlamentul European să facă mai multe pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vreau să prelungesc prea mult discuția și aș dori să-mi cer scuze față de comisie pentru că nu știu dacă m-am exprimat foarte clar prima dată. Am vorbit cu raportorii din umbră și impresia mea a fost că există un nivel generalizat de nesatisfacție, de lipsă de satisfacție din partea lor legat de uh, textul actual și uh, așteptările sunt mari pentru un regulament consolidat. Uh, într-o perioadă cât mai scurtă. Deci, vorbind în nume propriu, nici pe mine nu mă mulțumește foarte tare această situație și văd că și alții dau din cap uh, afirmativ. Deci ar fi foarte bine dacă ne-ați putea ajuta și în continuare. Nu mai am alte lucruri de adăugat și aș dori să-l ajut pe președinte să respecte programul, pentru că cred că este în interesul nostru al tuturor. Uh, așa încât sunt de acord cu tot ce au spus colegii, în special în ceea ce privește părțile componente de calculatoare și uh, IT. Deci sunt perfect de acord aici și sunt sigur că toată lumea s-a gândit la asta, dar există un punct de principiu și nu cred că mi-ați răspuns la el, așa încât aș dori să uh, dați un răspuns la această întrebare foarte specifică. Uh, Comisia, aveți un răspuns clar pentru această întrebare? Dacă întrebarea este, veți propune un nou regulament în următoarele două-trei luni, atunci răspunsul este nu. Pentru că suntem în continuare în discuții. Îmi cer scuze, domnule președinte. Eu sunt uh, ofițerul de legătură pentru relațiile cu Parlamentul. Toate regulamentele care se discută au fost uh, puse pe masă exact în același calendar pe care îl aveam și înainte, pentru că tocmai asta a fost ideea. Au existat discuții cu Parlamentul și Parlamentul ne-a cerut să plecăm de la legislația originală, pentru că în Consiliu s-au discutat mai multe acte legislative și Parlamentul ne-a cerut prin intermediul unui acord cu Comisia să facem acest lucru. Deci cred că acest aspect ar trebui să fie clarificat. Bun, spune domnul președinte, avem această propunere din partea Comisiei și pe 30 august vom discuta, după vacanța de vară, vom discuta despre această propunere de modificare a regulamentului. Să trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, o nouă discuție referitoare la indicarea țării de origine a anumitor produse importate din țări terțe. Un al doilea schimb de părere a fost considerat necesar, având în vedere dificultățile cu care ne-am confruntat în acest dosar, care, începând din 2005, a făcut foarte puține progrese la nivelul Consiliului. Dar a existat o delegație în Italia uh, în mai în acest an și uh, delegația a primit uh, reacții din partea actorilor interesați despre necesitatea de a avea un asemenea regulament. Vicepreședintele uh, comisiei noastre este rugat să, uh, rugată să uh, intervină pe această temă, doamna Cristiana Muscardini. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este a doua, al doilea schimb de puncte de vedere. Și cred că acum pot să clarific o parte dintre obiectivele pe care le împărtășim cu toții. Parlamentul European, după cum știm cu toții, acum câteva luni, cu o majoritate largă, a oferit un aviz favorabil spunând că ar trebui să existe un regulament legat de indicarea țării de origine a anumitor produse. După tratatul de la Lisabona, asta a însemnat că Comisia ar fi trebuit să rediscute proiectul de regulament care a datat din 2005. Această propunere de regulament există deja. Noi trebuie să identificăm care sunt părțile din acel regulament care ar trebui să fie ușor modificate pentru a ajunge să ne um, ajustăm la realitatea politică existentă acum regulamentul este actualizat și se ridică la înălțimea așteptărilor uh, consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene. Cetățenii și consumatorii ar trebui să aibă dreptul să știe de unde le provin produsele pe care le cumpără din Canada, din China, din Statele Unite, și noi vrem ca regulamentul să le permită cetățenilor să știe de unde provin aceste produse pe care le cumpără pentru a avea libertate de alegere. Deci vrem mai multă informație, mai multă democrație și ar fi o mare greșeală să lăsăm, să permitem ca cetățenii să ignore aceste informații. până și uh, consumatorii din China au uh, informații mai multe decât uh, au consumatorii din Uniunea Europeană. Deci Parlamentul trebuie să spună Consiliului că trebuie să se ajungă la un acord. Uh, pentru că altfel discursurile pe care le ținem aici pentru a apăra dreptul la informare al consumatorului și dreptul la um, libertățile individuale ar fi practic niște discursuri lipsite de conținut și nu cred că asta ne dorim. În proiectul meu de raport Cred că am identificat subiectele principale. Statele Unite, care reprezintă una din cele mai mari uh, democrații din lume, au un asemenea regulament începând din anii 30 pentru toate produsele care intră pe teritoriul lor. Noi ne gândim doar la anumite produse fabricate care sunt listate aici și sperăm să putem aproba acest regulament dar trebuie să fie actualizat. Deci toate guvernele și toate statele membre, toate țările ar trebui să înțeleagă că companiile de distribuire au niște cerințe uh, fabricile, deci producătorii au alte cerințe și consumatorii, pe de altă parte, au și ei cerințele lor. Deci cu toții am acceptat faptul că comerțul ar trebui să plece de pe picior egal. Și avem acest regulament uh, referitor la indicarea țării de origine și nu văd de ce anumite țări europene ar refuza sau ar avea îndoieli legate de acest regulament. Am dorit să introducem un amendament aici. Regulamentul spune că Comisia este cea care ar trebui să propună uh, introducerea sau excluderea anumitor produse de pe listă. Noi suntem convinși că introducerea unor uh, noi categorii de bunuri sau excluderea unor categorii existente din regulament ar trebui să fie realizată prin această comisie a noastră. Pentru că nu e vorba doar de o activitate tehnică, ci și de una politică și după tratatul de la Lisabona, Parlamentul European este responsabil de acest aspect politic. Bineînțeles, am coopera pe deplin cu Comisia pentru a evita orice fel de conflicte, dar uh, Vrem ca Parlamentul să fie implicat în acest proces și credem că acest lucru se poate face în strânsă cooperare cu Comisia. Deci Comisia și Parlamentul trebuie să convingă Consiliul că acest lucru este necesar. Poate Consiliul n-a avut suficient timp la dispoziție să rezolve toate aceste probleme, dar încă nu ne-a dat un aviz favorabil. După cum am spus, Ave, după cum am spus, aveți deja un proiect al raportului meu, deci nu o să mai intru în detalii, dar vă stau la dispoziție și voi asculta părerile dumneavoastră în ceea ce privește ce considerați că ar fi necesar să fie introdus în acest regulament. Dar acum nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru că vrem să rezolvăm totul până în luna septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea proiectului de raport. Am înțeles că el nu este încă tradus în celelalte limbi, deci este doar în uh, italiană. Și deschid astfel dezbaterea, dându-i cuvântul domnului Sosta. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, Cristiana. Îmi cer scuze că intervin din nou, uh, domnule președinte. Am uitat să vă precizez acest lucru mai devreme. Mă tem că raportul este disponibil doar în limba engleză, deci um, este practic o traducere neoficială pe care am făcut-o noi înșine. Comisia are niște, un personal suplimentar în ultima vreme, așa încât aș dori să avem traducerea cât mai curând cu putință. Și o să vă reamintesc că în urmă cu o lună am uh, pus o întrebare legată de situația țărilor în care există un regulament, dar nu am primit niciun fel de informare. Deci, eu nu am fost ajutată de personalul comisiei, așa încât vă rog, domnule președinte, să solicitați personalului dumneavoastră să fie conștienți de această problemă, pentru că atunci când se aplică codecizia, avem nevoie de sprijin tehnic și lingvistic. Domnul Sosta. de questo tema abbiamo già lungamente Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt pentru că am discutat deja într-o anumită măsură această problemă. Vreau doar să vă reamintesc că în principiu suntem de acord. Parlamentul a adoptat deja două rezoluții în baza declarației și cred că aceasta este metoda comunitară. Deci, din punct de vedere instituțional, Cred că există, într-adevăr, un acord. Sigur că ar trebui să includem adăugarea Girile sugerate de doamna Muscardini în uh, propunerea ei. Propunerea Comisiei are deja cinci ani vechime, deci ea trebuie actualizată. În al doilea rând, ar fi foarte util să înregistrăm un acord între instituțiile europene, inclusiv Consiliul. Îmi dau seama că în Consiliu există interese economice și naționale legitime și aceste interese sunt interpretate diferit de mem- state membre diferite. Însă, dacă ar exista și aici aceeași sensibilitate care există, de exemplu, în privința sectorului alimentar, am înțelege că facem, s-ar înțelege că facem un serviciu atât cetățenilor cât și sectorului manufacturier. Uh, în industria alimentară analizăm calitatea bunurilor, originea lor și apoi profilul lor nutrițional, dar când vorbim despre bunurile manufacturate, cum ar fi textilele sau bijuteriile, ne gândim oare și la calitatea lor din punct de vedere al mediului sau la sănătate? Uh, producția este importantă, industria producătoare este importantă. Ei fac motoare, ei fac uh, avioane, trebuie să ne gândim la siguranță. Trebuie să ne gândim la vopselele uh, care sunt folosite, la hainele pe care le purtăm. E vorba tot de protecția consumatorilor, nu doar de protecția unei industrii sau al unui industrialist care a produs un bun. Cred așadar că e vremea să uităm uh, de această distinție între diversele industrii și aceste cerințe trebuie să adopte acest gen de, de abordare. De aceea ar fi bine pentru noi să exercităm presiune politică asupra guvernelor naționale pentru a obține un acord în cadrul Consiliului, fiindcă acolo stă, e de fapt problema principală. Um, Robert Sturdy. Robert Sturdy este alături de noi, are cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus doamna Muscardini și o felicit felicit pentru felul în care vorbesc, felul în care a tradus documentul în engleză. Vreau doar să adaug ceva. Acum vreo șase luni am cumpărat un costum crezând că este italian și am aflat de fapt că a fost făcut în Hong Kong. Deci apare întotdeauna această problemă a etichetei, chiar dacă din punct de vedere calitativ el era în regulă. Vreau să o rog pe doamna Muscardini să o întreb pe doamna Muscardini și pe ceilalți despre uh, textul privind etichetarea alimentelor pe care tocmai a fost uh, adoptat. Am susținut foarte mult acest lucru, cred că este o oportunitate extraordinară și ar trebui să ducem lucrurile mai departe în comisia noastră, pentru că acum eh, textul există într-o formă și ar trebui să uh, exercităm presiunea asupra comisiei în acest sens. Există întotdeauna riscul ca atunci când avem un produs adus și apoi finalizat în Europa, atunci, evident, este uh, dificil să pui o etichetă privind țara de origine și acest lucru a folosit ca scuză în trecut, dar nu cred că ar mai trebui folosit ca atare. Uh, locul de origine ar trebui să fie acolo unde s-a lucrat cel mai mult la respectivul produs și va fi un beneficiu pentru anumite țări, pentru că este evident că foarte multe țări care importă în Uniunea Europeană fac un lucru mai bun decât altele totul este în beneficiul consumatorilor și al cetățenilor. Și ar trebui să trecem odată la treabă. Mulțumesc. Acum dau cuvântul Comisiei. Paolo Versati. Thank you. I think I've... Mulțumesc, cred că am foarte puține de adăugat la ceea ce s-a spus până acum. Suntem de acord, mai ales cu ultima observație. Este vorba despre un regulament care dorește să ofere informații consumatorilor pentru ca ei să poată face o alegere educată atunci când cumpără un produs. Sigur că auzim, atât în Consiliu cât și în afara acestuia, voci care se opun. Am încercat să prezentăm un regulament care să găsească echilibrul între cei care doresc să afle care este piața de origine și cei care se tem de costurile uh, care ar putea fi suportate mai ales de industria um, comercială. În ceea ce privește amendamentele, vis-a-vis de procedurile diferite pentru alegerea produselor punctele din, și punctele din anexă, propunerea noastră a fost o procedură de comitologie care ar fi dat uh, Parlamentului European o imagine de ansamblu și singurul risc vis a -vis de o procedură mai democratică ar fi fost o procedură mai complexă, deci o perioadă mai lungă până la efectuarea unor schimbări la, și punerea în aplicare a anexei. Dar este un lucru care ține de uh, Parlament. Dumneavoastră veți hotărî dacă considerați că s-a realizat un echilibru bun între durata procedurii și vocea pe care, opinia pe care doriți să o exprimați cu privire la subiectul în discuție. Aceasta este legea noastră. Deci vă mulțumesc și în sfârșit Comisia este foarte recunoscătoare pentru sprijinul și colaborarea activă pe care a avut-o cu Parlamentul cu privire la acest subiect și uh, sperăm și noi, la fel ca domnul Sustam, ca această atmosferă favorabilă să se imprime și în cadrul Consiliului, unde discuțiile au fost mai puțin uh, consensuale. Mulțumesc! Și pentru a închide aceste discuții, dau din nou cuvântul Cristianei Muscardi. Bine, eu ringrazio colegii care au intervenuti. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și totodată comisiei cred că există un acord în ceea ce ne privește. O să ne reîntâlnim în iulie pentru amendamente. Putem, vom putea vota în cadrul comisiei la sfârșitul lunii septembrie și în plenară în octombrie. Prin urmare, repet, adresându-mă din nou colegilor, dacă aveți observații sau propuneri de amendamente, vă rog să le prezentați. Sunt dispusă să lucrez cu voi toți. Mulțumesc domnului Susta și domnului Renaldi pentru uh, felul în care au lucrat alături de mine. Și cred că avem cu toții un singur obiectiv și anume să lucrăm pentru ca democrația și respectul cetățenilor să fie asigurate. De altfel, aceasta este sarcina, sarcina noastră toți cei